grupului verzilor a grupului ALDE, am primit cereri de, nomin, de numiri în comisii și delegații parlamentare. Lista acestor numiri va fi prezentă în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă până la sfârșitul uh, aprobării procesului verbal nu s-a ridicat nicio obiecție, aceste persoane vor fi confirmate în comisiile respective. Comisia ENVI a făcut o uh, cerere de corectura unui text uh, pentru uh,